fiind reluată. Înainte de a trece la muncă, stimați colegi, dați-mi voie să vă fac un anunț important. Pe vinerea acest, aceasta, vom sărbători cea de-a 30-a aniversare a semnării aderării la Uniunea Europeană a Spaniei și Portugalia. A fost un uh, moment uh, esențial pentru că, iată, după zeci de ani în care aceste state erau uh, deloc democrații sau ele s-au înscris în lumea democrației europene. Cu siguranță în ultimii ani nu toate visele au devenit realitate, dar democrația cu siguranță s-a solidificat lupta împotriva dictaturii și uh, împotriva celor care se uitau întotdeauna în trecut a fost câștigată. În zilele acestea, tocmai uh, atunci când vorbim despre Spania și Portugalia, ne confruntăm cu problema aceea că uh, toate promisiunile Uniunii Europene trebuie să fie însoțite de acțiuni la nivel uh, național care să genereze bunăstare pentru toți, nu doar uh, bogăție pentru unii. Aceasta a fost uh, la începutul aderării uh, Spaniei și Portugaliei la Uniunea Europeană, dorința tuturor și în continuare rămâne să rămână ambiția noastră a tuturor și anume ne dorim ca economia europeană să contribuie la relansarea economică a unor state precum Spania și Portugalia care s-au confruntat cu atâta durere și atâta teroare. E important ca aceste ambiții să se transforme în realitate.